Iar uh, acum uh, vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de discuția comună privind politica regională cu domnul raportor Constantin Luhan. Mănescu și vă dau cuvântul în primul rând domnului deputat, eurodeputat Luhan. Aveți patru minute, domnule

Mulțumim uh, pentru uh, promptitudinea doamnei deputat și că s-a ținut de uh, timpul prevăzut. Da, acum cuvântul domnului comisar Han. Bine ați venit la noi. Domnule președinte, vă mulțumesc. Distinși membri ai Parlamentului, Parlamentului European, doamna Mănescu, domnule Luhan, Vreau mai întâi de toate să vă mulțumesc pentru cele două rapoarte pe care le-ați pregătit, rapoarte care sunt foarte uh, pozitive și constructive în uh, ce privește politica regională și de coeziune și care uh, au o mare actualitate în uh, contextul dezbaterii generale privind viitorul politicii regionale uh, care pregătesc foarte bine forumul pentru coeziune de la sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii iunie februarie. Cred că această politică, politică regională trebuie văzută ca o politică de investiție. Investiție în oameni, investiție în regiuni, în uh, in, inovarea și dezvoltarea acestor, la nivelul acestor regiuni. 86 uh, de miliarde de euro sunt prevăzute în prezentul cadru financiar pentru uh, a ajutora uh, IMM-urile să-și crească calitatea produselor, a serviciilor, dar dincolo de asta, și aveți amândoi dreptate, trebuie să facem în așa fel încât strategia noastră, pe lângă control, să ofere și o abordare orientată pe rezultate și credem că această din urmă abordare trebuie să fie mai importantă. De aceea întotdeauna am spus și spun că trebuie să ne centrăm atenția pe anumite puține priorități care fac parte din strategia UE 2020 și apoi să vedem cum aceste priorități sunt implementate. Semnificația coeziunii ter- teritoriale este extrem de importantă, eh, pentru mine cel puțin, pentru că ea ne arată cum este posibil să ameliorezi în continuare condițiile de viață în regiuni, astfel încât uh, oamenii să aibă o perspectivă în aceste regiuni eh, în care eh, ei s-au eh, născut. Este o contribuție la coeziunea internă a Uniunii Europene. Vom încerca ca și în următorul cadrul financiar să acordăm o atenție sporită mediului urban, având în vedere că uh, Uh, în Uniunea Europeană până în 2020 vor fi 70% din uh, oameni uh, locuitori ai unor orașe. Însă nu vrem să pierdem din vedere nici mediul extraurban, respectiv este important ca fonduri importante să fie alocate pentru interfețele dintre regiuni. Trebuie să evităm de asemenea și suprapunerile și duplicările de eforturi. Dar Ehm, cred că ehm, acest Parlament știe cel mai bine care sunt ehm, aceste nevoi eh, de coeziune teritorială. Mă gândesc, eh, de exemplu, la regiunile extrem de eh, izolate care trebuie susținute în continuare. Să nu uităm nici de evoluțiile demografice în unele regiuni cu caracter rural uh, constatăm o depopulare extrem de gravă cu urmări dintre cele mai uh, negative. Deci, uh, pe de o parte avem o depopulare a unor regiuni, pe de altă parte avem supraaglomerări. Um, acest dezechilibru poate fi redus prin investiții majore în infrastructură. Acest lucru nu doar că restabilește un echilibru, ci și asigură o creștere economică uniformă. În special, doamna Mănescu a abordat problema parteneriatelor public-private. Într-adevăr, este important să dezvoltăm o guvernanță la mai multe nivele, multi-level governance, dar pentru că este foarte important ca în politica regională să fie implicat și nivelul local de guvernare. Din păcate, atunci când călătoresc în teritoriu, de multe ori observ că autoritățile publice locale suferă de pe urma politicii regionale care este trasată, să spunem așa, de sus și nu ajunge să fie implementată din punctul de vedere al autorității publice locale. Sigur că atunci când uh, avem o politică regională, trebuie să fim susținuți de la centru, dar, dar trebuie să fie implicați, uh, implicați toți actorii la toate nivelele, inclusiv organizațiile non-guvernamentale, atunci când se pune problema de implementare a unor programe care dorim să aibă un impact local și regional. Pentru că mi-am depășit însă uh, Uh, timpul uh, alocat. Mă opresc aici și îi mulțumesc, domnule președinte, pentru îngăduință. Vamos a entrar en el turno de oradores que intervienen. Mulțumesc. Acum încep intervențiile numele grupurilor. Are cuvântul domnul Matula, două minute. Din partea grupului PP. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar

Vă mulțumesc, stimate coleg. În numele socialiștilor, timp de două minute, va lua cuvântul domnul Kirilov. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să îi laud și eu pe colegii Mănescu și Luhan pentru munca excelentă pe care au depus-o. Aș vrea să vă spun că suntem cu toții de acord că politica de coeziune are de jucat un rol important pentru competitivitatea regiunilor europene. Și vorbind de continuitatea acestei politici și despre realizările sale, vrem însă să vedem și niște resurse adecvate. Deci nu vrem să existe bani mai puțin pentru politicile de coeziune decât uh, fondurile din perioada prezentă. De asemenea, nu dorim o povară suplimentară pentru beneficiari. Iar uh, viitorul politicii coeziune depinde de decizia pe care o vom lua cu toți împreună. Comisia joacă un rol important prin această propunere și aici ne pizuim pe dumneavoastră, domnule comisar Han, deoarece o parte din aceste condiții, cum ar fi condițiile prealabile pentru statele membre pentru a primi asistență financiară, ar trebui clarificate. Politica de coeziune e pentru toate regiunile și nu ar trebui să tolerăm situații în care anumite regiuni vor avea de suferit din cauza ineficienței guvernelor naționale. Și aici, încă o dată, sunt de acord, domnule comisar, că e important să uh, dezvoltăm aceste nivele de guvernare. De aceea, nu trebuie să înlocuim complexitatea cu condiționalitatea și să le îngreuiem și mai mult viața beneficiarilor finali pentru a avea niște rezultate pozitive, haideți să le permitem regiunilor să participe activ, să se simtă autoare și părtașe ale acestui uh, proces, să le dăm resursele de care au nevoie și să ne asigurăm că le folosesc cât mai eficient. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, Evgeni. Are cuvântul acum în numele grupului ALDE, doamna Manner. Tot două minute. Arvoisa puhemies. Mulțumesc, domnule comisar hahn mulțumesc raportorilor pentru cele două rapoarte excepționale. Ele constituie un, o bază pentru viitorul politicii de coeziune. O politică europeană funcțională este esențială, este o premisă pentru concurența globală a Europei. De multe ori se spune că politica regională trebuie să fie o politică investițională. Într-adevăr, acest deziderat trebuie realizat în viitor pentru a face față provocărilor strategiei 2020. Trebuie să stimulăm cercetarea, dezvoltarea, inovația și asta în contextul politicii de coeziune. Trebuie să avem în vedere faptul că politica de coeziune nu este doar solidaritate, politica de coeziune este o parte a solidarității, dar încă de pe acum noi putem să operăm finanțări în favoarea cercetării, dezvoltării, inovației. Și trebuie să atragem fonduri politică, pentru politica de coeziune. În aceste raporturi se face referire la acești factori și este foarte important să ne orientăm activitatea noastră spre realizarea obiectivelor politicii de coeziune. Doamna Mănescu, vă puneți întrebarea cum putem desfășura o politică cu bune rezultate, o bună guvernanță la diferite niveluri. Noi trebuie să găsim soluții într-adevăr pentru o bună guvernanță pe multe niveluri și salut raportul doamnei Mănescu în acest sens. Mulțumesc, doamna Manner, pentru grupul verzilor. Are cuvântul acum pentru un minut și jumătate, domnul Jean-Paul Besi. Merci. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-mi concentrez intervenția pe raportul domnului Luhan. Suntem de acord cel puțin asupra unui punct cu domnul Luhan și anume că politicile de coeziune regională au de jucat un rol cheie în Europa pentru dezvoltare economică echilibrată, armonioasă din punct de vedere social și, eco- și eficientă din punct de vedere ecologic. Adică, până la urmă, să avem o competitivitate la nivel internațional. Îi mulțumesc de altfel domnului Luhan pentru faptul că a preluat o serie din amendamentele noastre care cereau uh, instalarea unei economii durabile cu emisii reduse de dioxid de carbon și care să respecte biodiversitatea. Totuși, nu vom putea vota rezoluția dumnealui, deoarece viziunea pe care aceasta o elaborează asupra politicii de coeziune ca instrument pentru competitivitate la nivel internațional, după părerea noastră, deci această viziune e prea uh, îngustă, prea limitată și insuficientă. Două obstacole pentru noi. În primul rând, raportorul se sprijină practic exclusiv pe niște scheme cantitative, traduse în termeni de infrastructură, uh, ca motor pentru creștere cu cât mai mult, cu atât mai bine. Acesta este criteriul fundamental, însă asta nu ni se pare adaptat la situația actuală. De exemplu, dumnealui vorbește de 246 de programe operaționale de cercetare și dezvoltare și salut acest lucru, fără însă să-și pună întrebări în legătură cu conținutul acestor programe. E bine să cercetezi, însă ce anume cercetezi? Asta e de fapt problema. Un al doilea obstacol Raportorul nu vine cu niște obiective clare. Domnule Bese, vă rog să încheiați. Mă iertați. Raportorul, spun, nu vine cu niște proiecte clare. Noi am vrea să se facă o opțiune pentru a face uh, față sfidărilor din acest raport. Deci noi vrem o economie ecologică, un New Deal verde, ecologic, care va fi singura cale de a merge înainte. Vă mulțumesc, domnule Bese. Nu îl văd în sală pe domnul Ziobro, care vorbea pentru ECR. Deci îi vom da cuvântul domnului Angurakis în numele grupului GUE. Un minut și jumătate, domnule Angurakis. Chirie Proevre. Domnule președinte, vă mulțumesc. Rapoartele eh, tratează teme cât se poate de similare eh, și care vizează eh, viitorul Uniunii Europene. Nu putem avea o politică de coeziune adevărată în Uniunea Europeană câtă vreme nu ținem cont de poziția și opinia oamenilor din teritoriu ehm, Dezechilibrul uh, actual se datorează dezvoltării inechitabile dintr-un sistem capitalism și pentru că uh, fondurile uh, generate nu sunt utilizate pentru a ajuta pe cei mai nevoiași, ci pentru a îndesa buzunarele bancherilor mari. Eu cred că nu asta este abordarea corectă. Avem nevoie de mai multă solidaritate socială. Și nu este doar o problemă a competitivității capitalului aici. Pentru că dacă privim spre viitorul acestei politici de coeziune, singura uh, uh, caracteristică este uh, cea că uh, se vizează doar marile lucrări de infrastructură, dar asta nu știu dacă corespunde într-adevăr uh, interesului tuturor claselor sociale. Trebuie de aceea să ținem cont de uh, sănătate, educație uh, la nivel uh, corespunzător și trebuie să le asigurăm peste tot în Uniunea Europeană la un standard minim. Mulțumesc, domnule președinte. Acum, în numele EFD, domnul Colman, un minut. Mulțumesc, domnule președinte Vorbesc astăzi în locul domnului Baston, care ar fi dorit să vi se adreseze, dar domnia sa nu se simte bine. În ce privește fondurile regionale, ele reprezintă o parte substanțială din bugetul european. Ă, oamenii se străduiesc să financeze multe ă, proiecte la nivelul Uniunii Europene, din ă, păcate însă multe dintre ele nu le sunt de mare folos. De multe ori fondurile europene uh, nu fac decât să um, ducă la profitul uh, traficanților de arme. Trebuie să ne întrebăm unde este nevoie de subsidii europene. Dacă ne gândim la fraudarea bugetului european, trebuie să ne punem întrebări dacă putem continua așa. Eu eh, aș spune că eh, multe din finanțările pe care Marea Britanie le intenționează ar trebui să le retragă pentru că avem eh, nevoie de acești bani acasă. Mulțumesc, domnul Seghedi, acum pentru un minut și jumătate. Domnule președinte, stimați colegi, situația Ungariei Ungaria este deosebită atunci când uh, se are în vedere uh, susținerea regiunilor uh, maghiare care trec dincolo de frontierele noastre statale. Aceste regiuni constituie o unitate, aceste regiuni constituie o unitate în bazinul Carpatin și de aceea Ungaria și Iobic consideră că este importantă uh, susținerea politicilor regionale care trec dincolo de frontierele uh, țării noastre pentru a uh, întări și astfel situația dezavantajoasă a populației maghiare orice proiect al politicii regionale de coeziune poate fi închipuit doar dacă există o cheltuire eficientă a fondurilor și dacă se au în vedere caracteristicile regiunilor care au un caracter transfrontalier. Asemănător, simplificarea regulamentelor, includerea IMM-urilor, susținerea regiunilor defavorizate ar fi, toate acestea ar fi uh, mult mai eficace și ar fi receptate mult mai bine dacă nu ar fi dictate de la Bruxelles peste capul autorităților locale și regionale. Prin uh, susținerea dumneavoastră, uh, inclusiv pentru maghiarimea din bazinul carpatin, ar putea să înceapă o eră nouă. Vă mulțumesc! Eh, Vă mulțumesc! Aici se încheie vorbitorii în numele grupurilor. Trecem acum la intervențiile personale. În primul rând, două minute, domnul Olbricht. <clears throat> Panie președinte, panie comisarzu, șanovni państwo. Niewiele... Vă mulțumesc. Domnule comisar, domnule președinte, domnilor și domnilor, cred că nu există nicio politică europeană mai controversată decât cea regională. Politica de coeziune e privită de unii ca fiind o politică pur socialistă, de alții ca fiind capitalistă. Unii cred că e o politică dreaptă, alții cred că nu. Unii cred că e o politică care elimină diferențele, alții spun că ea crește competitivitatea. La urma urmei, după părerea mea, această politică a fost elaborată pentru a promova o mai mare coeziune în cadrul Uniunii Europene, mai mm. multă justiție socială și niște șanse mai bune uh, pentru competitivitate. Deci eu nu cred că există contradicții în ceea ce privește politica de coeziune și cele două rapoarte spun exact acest lucru arătând uh, care sunt elementele importante despre care discutăm nu doar astăzi, ci despre care se va discuta și pe viitor. În cele două rapoarte se pune accentul mai ales pe parteneriate. Și mă adresez acum domnului comisar și îl rog să se gândească la posibilitatea de a introduce în contractele de dezvoltare o condiție, o cerere adresată fiecărui stat membru și anume ca înainte să se semneze uh, vreun contract să se arate care sunt prioritățile și regulile de bază și asta prin uh, colaborare cu autoritățile locale și regionale. Do- avem nevoie de niște parteneriate cu nivelul local pentru ca, într-adevăr, Comisia Europeană să poată trage la răspundere statele membre pentru politica de coeziune. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul două minute domnul Stavrakakis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, stimați colegi, aș dori să uh, o felicit pe doamna Mănescu pentru raport, pentru foarte bună colaborare și uh, pentru disponibilitatea de a accepta sugestiile colegilor. Raportul pe care îl discutăm mizează pe buna guvernare, care este absolut importantă pentru politica de coeziune. Este necesar ca o parte din responsabilități să fie transmisă autorităților locale și regionale în cadrul unui sistem complex de guvernare la mai multe niveluri. Trebuie să ținem seama de orientarea politicii de coeziune în viitor pentru cel de-al cincelea raport privind coeziunea atât nivelul orizontal cât și nivelul vertical va juca un rol determinant pentru transpunerea în practică a diverselor inițiative pentru dezvoltarea regională. Este important ca autoritățile locale și regionale să se bucure de sprijinul Comisiei în acest sens, pentru ca uh, toate părțile interesate să poată să profite. În ce privește diversele inițiative, avem proiecte care sunt concentrate pe problematica specifică a politicii de coeziune, asistența tehnică pentru transpunerea în practică a acestor programe este esențială. Este nevoie de formarea formatorilor pentru ca și organismele mici, locale și regionale să uh, fie apte să uh, implementeze dispozițiile și să se implice în elaborarea lor pentru o bună execuție a programelor noastre. Mulțumesc! Doamna Huzmenova, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, doamnelor și domnilor, în urmă cu câteva zile, Comisia a adoptat planul de acțiune pentru strategia Dunării. Și de aceea <clears throat> am uh, privit raportul domnului Luhan din prisma acestui eveniment deoarece acolo se menționează luarea de măsuri la nivel european. Aș dori de asemenea să adaug că și la nivel regional ar trebui să se ia astfel de măsuri. În acest raport se prevede un cadru prin care politica de coeziune are o valoare deosebită pentru competitivitatea la nivel european. Conform analizei făcute, strategia regiunii Dunărei, de regiunii Dunărei reprezintă deja un astfel de cadru, asemănător cu cel pentru Marea Baltică sau pentru alte regiuni. Iar toate măsurile menționate în acest raport, menite să sporească competitivitatea, sunt foarte importante. De exemplu, raportorul menționează că ar trebui să se stabilească mai multe legături cu alte teritorii la nivelul politicii de coeziune. Da, e un lucru foarte important care apare și în strategia pentru Dunăre. Eu una doresc să avem de asemenea și o politică mai aprofundată pentru regiunile care au o întârziere în ceea ce privește dezvoltarea lor. Eu cred că în raport se face o comparație foarte bună între diferitele perspective pe care le oferă această politică care, după părerea mea, e foarte importantă pentru următorii ani și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, doamnă Hizmenova. Un minut și jumătate, doamna Schröter, de la Versi. Domnule președinte, vă mulțumesc. Îi mulțumesc raportoarei Mm, vreau să îi mulțumesc mai ales pentru foarte bună colaborare și o felicit pentru acest raport excelent. Pentru că acest raport arată foarte clar comisiei ce trebuie să se întâmple în următorii ani, în special în ce privește aplicarea principiului parteneriatului. Raportul acesta arată foarte clar cum trebuie implicate nivelul regional și nivelul local, cum anume trebuie implicați Eh, și eh, reprezentanții societății civile, atât în eh, planificare, cât și în implementare și în evaluare. Este o obligație a statelor membre de a-și asuma acest parteneriat, de a Uh, aduce la aceeași masă de tratative, de a vorbi uh, de la același nivel cu partenerii din administrația publică locală și regională. Până acum, din păcate, Comisia a arătat foarte puțin angajament în acest sens. Mă refer aici atât la perioada curentă, cât și la propunerile pe care le-ați făcut pentru următoarea perioadă de referință Mă, mă bucur foarte mult că domnul Olbricht a spus că atunci când se va ajunge la acest contract, aceste contracte vor putea fi semnate doar dacă vor exista parteneri de la nivel regional și local care vor fi implicați uh, cu drepturi egale. Pentru că dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci uh, riscăm să devenim dintr-o Europa a regiunilor o Europa a statelor membre noi trebuie să cerem și trebuie să obținem uh, uh, implicarea uh, autorităților locale, regionale și a societății, societății civile. Mulțumesc și acum uh, domnul Ferreira un minut. Este debat Mulțumesc, domnule președinte. Este un moment important în care discutăm uh, această politică de coeziune, pentru că există, din păcate, dezechilibre teritoriale care se adâncesc. Există inegalități între statele membre, inegalități între regiuni, uh, chiar în interiorul uh, aceluiași stat. Din acest punct de vedere, politica de coeziune de până acum a eșuat Politica de coeziune este influențată de orientări politice, de orientări macroeconomice, de uh, veniturile lucrătorilor, de, uh, de salariile funcționarilor publici și așa mai departe, pentru că toate acestea sunt elemente integrante ale economiilor naționale. De asemenea, trebuie să ne gândim că există uh, politici valutare care duc la inegalități, la sărăcie, sărăcie. Politica de coeziune trebuie să îndepărteze inechitățile care există în clipa de față în Uniunea Europeană, incoerența politicilor macroeconomice. Acestea sunt în clipa de față lipsurile în politica de coeziune. Trebuie să încercăm să obținem o convergență, să operăm corecturi din acest punct de vedere. Trebuie să modificăm inclusiv politicile macroeconomice. Capacitățile de producție ale diverselor state și regiuni trebuie să fie stimulată. În același timp, trebuie să protejăm mediul înconjurător, trebuie să uh, creăm mai multe locuri de muncă, trebuie să uh, consolidăm poziția funcționarilor publici. Mulțumesc foarte mult pentru un minut. Acum, domnul Scota. Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eh, colegi, vreau să felicit pe doamna eh, Mănescu pentru raportul ei. Eh, guvernarea la diferite niveluri cu siguranță este cheia unei bune politici regionale și de coeziune. Răspunderea trebuie uh, distribuită și delegată subsidiar la diferitele niveluri pentru a garanta o punere în aplicare și o executare a fondurilor corespunzătoare. Trebuie să existe și stimulente în acest sens. În același timp, uh, evident, se impune și un efort de coordonare la nivel comunitar. Parteneriatul despre care se vorbește trebuie să se bazeze pe un, o cultură a dialogului dintre diferitele sectoare, iar cooperarea regională trebuie să fie transparentă pentru ca diferiții actori să poată participa paritar la aceste demersuri. Nu în ultimul rând, trebuie să existe și o formare de capacități uh, corespunzătoare pentru uh, persoanele responsabile de la nivel uh, regional. Mă gândesc și la programele Erasmus și altele asemenea schimbul de bune practici este și el important pentru a putea garanta o cheltuire eficientă a acestor fonduri. Mulțumesc, domnul Cela. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Regret că uh, o politică importantă privind politicile de coeziune are loc atât de târziu în noapte, aș putea să spun. Uh, noi ar fi trebuit să acordăm uh, interesul pe care politica de coeziune îl merită. Mulțumesc raportorilor pentru documentele pe care le prezintă. Este absolut necesar să continuăm și să îmbunătățim politica de coeziune și trebuie să uh, înțelegem uh, colaborarea cu autoritățile locale uh, ca un good governance, o bună guvernanță la diferite niveluri trebuie să atragem din acest punct de vedere colaborarea autorităților locale. În Uniunea Europeană, dincolo de dezbaterile privind uh, situația financiară, trebuie să ne gândim ce este necesar în Uniunea Europeană pentru uh, a uh, consolida coeziunea și pentru a nu uh, permite o fărâmițare. Provocările globale uh, necesită o mai bună competitivitate, mai multă Uniune Europeană, mai multă coerență, mai multă coeziune. Trebuie să ne concentrăm pe acele domenii care pot să promoveze Europa și ne creează uh, posibilitatea să ocupăm un loc fruntaș în lume. Este necesar să păstrăm obiectivele de până acum ale politicii de coeziune, dar în același timp să concentrăm mijloacele financiare pe uh, proiecte centrale care țin de pildă de sectorul transporturilor și pe inovație. Calea pe care cel de-al cincelea raport pe probleme de coeziune o conturează Ehm, din acest punct de vedere, mi se pare binevenită va fi un parteneriat între Comisie, statele naționale și autoritățile locale și regionale care să fie cooptate în procesul prelegislativ. Președintele îl întrerupe pe domnul Țeler. În felul acesta vom putea sprijini o bună guvernanță. Domnule președinte, dați-mi voie să fac o observație în legătură cu intervenția colegului Coleman, care a părăsit sala. Uniunea Europeană este o asociere liber consimțită între state. Cine nu vrea să facă parte din Uniunea Europeană poate să ne părăsească. Dar eu nu cred că cetățenii din Marea Britanie doresc acest lucru. Mulțumesc. Nu-l văd pe domnul Gallagher în sală. Ca atare dau cuvântul doamnei Mazzoni pentru două minute președinte colegi, colegi reprezentanți de... domnule președinte dragi colegi domnule comisar. Noi încercăm acum să punem bazele pentru Europa de după 2020. Trebuie să vedem care sunt provocările noastre și la nivel internațional. Deci nu vom fi competitivi decât dacă vom ajunge la un nivel de dezvoltare relativ uniform în interiorul Uniunii Europene. Politica de coeziune împreună cu fondurile structurale Vorbiți foarte rapid, întrerupe președintele. Ar trebui să vorbiți mai rar. lo strumento sul quale concentrare la nostra attenzione Oratoarea vorbește fără microfon, nu se aude, îmi pare rău. necessari a rispondere alla crisi finanziaria este nu, nu avem voie să facem rabaturi eh, din, din cauza crizei financiare, ci trebuie acolo unde lucrurile nu au decurs bine să eh, le îmbunătățim. Eh, în baza analizelor care au fost făcute, Comisia Regii împreună cu domnul Luhan au putut demonstra că competitivitatea nu este egală cu coeziunea. Uh, Europa trebuie să devină competitivă, dar nu trebuie să crească disparitățile între diferitele regiuni. Acestea trebuie să dispară în același timp. Uh, mă bucur că domnul Hahn a acceptat unele dintre amendamentele mele în ce privește perioada de tranziție de 5 ani Eh, de exemplu. O rezoluție din 2006 a fost de asemenea eh, inclusă eh, ca referire din păcate, uh, în ce privește acea rezoluție, controlele, auditul, monitorizarea nu au fost suficiente și de aceea uh, raportul uh, propune niște măsuri de monitorizare mai eficace pentru a crește competitivitatea în viitor. După cum spunea domnul Luhan, parteneriatul dintre autoritățile locale și regionale trebuie întărite atât pe o orizontală cât și pe verticală. Trebuie ca și cofinanțarea să fie mai solidă, dezvoltată într-o abordare integrată în care participă nivelurile administrative și la nivel local și la cel regional și național. Regiunile trebuie, regiunile trebuie implicate pentru a și putea exploata potențialul pe care regiunile îl au, uh, atât în domeniul uh, infrastructurii, cât și în domeniul dezvoltării uh, regionale. Cred că acest raport ne arată foarte clar care este calea pe care trebuie să o urmăm în viitor, așa cum o spune chiar titlul raportului. Mulțumesc, doamna Mazzoni. Observ, spune președintele, că în, în prezidiul Parlamentului sunt uh, responsabil pentru uh, chestiuni legate de uh, traducere și interpretare și voi solicita ca la toate locurile dumneavoastră să fie montat un mic beculeț roșu care să se aprindă atunci când vorbiți Eh, prea repede. Nu este suficient și nu cred că este corect să această luminiță să se aprindă doar la pupitrul meu. Eh, ar trebui și dumneavoastră să aveți aceaste, aceste eh, luminițe aprinse atunci când vorbiți la viteze care sunt imposibil de tradus simultan în căști. Deci voi face o astfel de comunicare în prezidiul Parlamentului pentru că uh, Eh, pentru că eh, nu cred că președintele trebuie să eh, joace aici întotdeauna pe mediatorul. Cred că vorbitorului trebuie să-i se poată semnaliza acest lucru în mod direct. Și acum, timp de două minute, domnul Teixeira. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îi felicit pe cei doi raportori, Luhan și Mănescu, pentru activitatea excepțională pe care au desfășurat-o, o foarte bună contribuție privind noua politică de coeziune pentru perioada 2014-2020. Mai mult decât oricând, astăzi coeziunea teritorială este de importanță maximă pentru Uniunea Europeană și din punct de vedere global, pentru că doar dacă noi consolidăm dimensiunea regională, putem avea o Europa care să fie uh, coerentă în interior și credibilă în exterior. Descentralizarea uh, poate să uh, confere administrației locale și regionale o mai mare putere de a fi cooptată de a participa la elaborarea politicilor de coeziune și să decidă în legătură cu viitorul fondurilor structurale. Este esențială, de asemenea, consolidarea competențelor administrației locale și regionale în cadrul principiului subsidiarității poate că este important ca pentru perioada după 2013 să avem o construcție simplificată pentru ca fondurile structurale să poată fi mai bine accesate și administrate. Trebuie să ne îngrijim de acest lucru. În felul acesta va fi și mai simplu să atingem progrese în acest domeniu se va putea ajunge mai ușor la o adevărată coeziune teritorială în cadrul Uniunii Europene, pentru că în clipa de față există încă o discrepanță serioasă între regiunile bogate și regiunile sărace din Europa. Noi toți avem o responsabilitate pentru ca această discrepanță să dispară și să construim o Europă mai unitară și mai competitivă. Mulțumesc. Domnul Winkler, domnule președinte, eh, stimați colegi, vreau să-i felicit și eu pe cei doi raportori pentru eh, rapoartele lor. În special îi mulțumesc eh, domnului Petru Luhan pentru elementele de structură, de arhitectură pe care le imaginează pentru următoarea politică de coeziune și dezvoltare regională în ciuda uh, uh, schițării acestor elemente și în cel de-al cincilea raport, cred că domnul Luhan a conturat foarte bine și mult mai clar poziția Parlamentului față de uh, cea a Comisiei. Este foarte important ca politica de coeziune să fie coroborată și armonizată cu prioritățile strategiei UE 2020. Însă, nu toate regiunile sunt egale chiar și în cadrul aceluiași stat membru, regiunile sunt diferite. S-ar putea ca atunci când stabilim doar una sau două priorități care poate să nu se potrivească unei anumite regiuni și atunci să nu avem suficient marjă de manevră. Trebuie ca prioritățile fiecarei regiuni să poată fi avute în vedere. În de exemplu, uh, uh, dezvoltarea demografică a unei regiuni se poate să nu fie suficient uh, avut în vedere în formularea unei politici regionale. De aceea, cred că încă de la început, noi, parlamentarii, trebuie să arătăm că regiunile nu trebuie să fie slăbite în raport cu statele membre. Parteneriatul cu regiunile trebuie să fie întărit, Chiar dacă parteneriatul în diferite regiuni ale Uniunii Europene înseamnă lucruri diferite. Subsidiaritatea este însă principiul care trebuie să guverneze. Deci, între Comisie, stat, membru, trebuie să fie uh, convenite anumite uh, uh, contracte cadru care să facă posibilă o dezvoltare coerentă. Salut acest raport pe care îl susțin Uh, uh, cred că uh, în, cred că în actuala dezbatere politică se acordă o prea mică importanță politicii de coeziune și um, viitorul uh, coeziuni, în special în regiunile de la frontierele Uniunii Europene. Mulțumesc. Intervențion la senior... Două minute, acum doamna Barbara Matera. Vă mulțumesc, domnule președinte. Datele furnizate de Curtea de Conturi în raportul anual pe perioada 2006-2008 privind sistemele de control în cadrul politicii de coeziune sunt alarmante. Aceste sisteme nu au fost suficient de eficiente și rata de eroare era de 12% pentru sumele rambursate în 2007 și de 11% în 2008. Pentru a reduce această rată a erorii, Comisia Europeană trebuie să consolideze uh, funcția sa de supraveghere a politicilor locale și regionale. Trebuie elaborat un ghid pentru actorii publici și, uh, și privați și ar trebui să se creeze un sistem privind punerea în practică a politicilor uh, de guvernanță la nivel multiplu. Deci acestea ar fi, de exemplu, niște sugestii pentru a îmbunătăți eficiența politicii de coeziune. De asemenea, trebuie consolidat rolul autorităților locale și regionale și asta mai ales după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Trebuie înlesnită de asemenea cooperarea la nivel transfrontalier. Și să nu uităm că în multe regiuni europene există un mare potențial uh, Uh, de colaborare uh, transfrontalier sau uh, interregional în sectoare cum ar fi mai ales turismul, serviciile, industria și politica de mediu. Și profit de faptul că am terminat la timp, le mulțumesc și interpreților care sunt întotdeauna foarte amabili cu noi. Vă mulțumesc, doamnă Matera, ați menținut și un ritm foarte bun, ați avut o viteză tocmai potrivită pentru ca interpreții, colegii noștri să nu aibă probleme. Încheiem acum intervențiile cu domnul Kozlovski. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș vrea să spun că acest raport al domnului Luhan este foarte important și țin să-l felicit pentru munca domnului. Eu cred că politica de coeziune ar trebui să fie o politică cheie, politică a cărei importanță să crească și în anii viitori. Ca politică orizontală ar trebui să determine și orientările de politică sectorială și să sporească competitivitatea la nivel regional uh, și la nivel internațional. Sistemul politicii de coeziune pe care vrem să-l punem uh, în practică trebuie să fie flexibil prin acest uh, sistem de guvernare la niveluri multiple. Și astfel vom uh, ajuta de asemenea la buna funcționare și altor centre regionale și locale. Eu am fost uh, guvernatorul unei regiuni cu 200.000 de locuitori și am fost uh, responsabil pentru punerea în aplicare a diferitelor instrumente de coeziune, atât pe baza unui model uh, centralizat cât și a unuia descentralizat, deci programe regionale pentru perioada 2007-2013. Aceste experiențe pe care le-am avut îmi permit să spun cu toată certitudinea că modelul descentralizat e mai potrivit pentru a exploata potențialul local și pentru a um, ajunge la niște rezultate pozitive. Eu sunt convins că obiectivele trebuie stabilite la nivel european, însă modul de a atinge obiectivelor, conform subsidiarității, ar trebui să se stabilească la nivelul cel mai adecvat. Iar în cadrul politicii de coeziune, la nivel local și regional. De asemenea, ar trebui să facem legătura dintre cheltuieli și uh, între cheltuieli, mă scuzați, și obiectivele care trebuie atinse. Crearea de locuri de muncă, de exemplu, sau alte aspecte sociale. Vă mulțumesc, dragi colegi. Aici se încheie intervențiile celor scriși. Acum începe intervenția Catch the Eye. Știți foarte bine că

Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Alves. Sr. Presidente, Sr. Comissário, reconhecida que está a importância da... Vă mulțumesc. Știm cât de importantă este politica de coeziune pentru prosperitatea, dezvoltarea și creșterea noastră economică. Fără nicio îndoială, acest echilibru între regiuni e indispensabil pentru ca piața internă să funcționeze așa cum trebuie, iar politica de coeziune este crucială pentru a atinge obiectivele din strategia 2020. Cu toții recunoaștem faptul că prin politica de coeziune se uh, creează locuri de muncă, regiunile au anumite realizări, însă nu ar trebui să vorbim despre amenințările care există atunci când nu se îndeplinesc toate criteriile. Regiunile nu sunt responsabile în mod direct, niciodată nu au avut această răspundere. De foarte multe ori sunt cele care suferă cel mai mult de pe urma distribuirii de fonduri structurale. Vă mulțumesc, domnule Alves. Domnul Rubic. Es gribētu pievērst mūsu uzmanību. Domnule președinte, Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că politica de coeziune cu greu se explică alegătorilor dacă alegătorii au impresia că după aderarea uh, țărilor la Uniunea Europeană, uh, viața lor a devenit mai dificilă. Vorbesc în numele Letoniei. 34% uh, din populația țării mele trăiește din pensia minimă, respectiv salariul minim pe economie. Deci trăiește undeva la limita sărăciei. Deci ce scrie în Eu nu pot, prea pot să susțin, pentru că nu văd în ce măsură, nu, nu văd componenta socială a politicii de coeziune. Aici se vorbește mai mult despre liberalizarea piețelor și despre competitivitate. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac câteva observații în legătură cu aceste rapoarte. Uniunea Europeană are un rost pentru oameni doar atunci când încearcă să înlăture inechităile economice și sociale. Politica de coeziune este decisivă, este un instrument financiar pentru um, ca aceste inechităi să fie înlăturate. Deci, cine discreditează această politică trebuie să propună o alternativă, iar dacă nu are alternativă, să tacă din gură. Tocmai la mine, în estul Germaniei, această politică de coeziune a stimulat dezvoltarea economică. Încă nu am ajuns la capătul drumului, de aceea și după 2013 vom avea nevoie de sprijin pentru a putea să ne realizăm obiectivele. Mulțumesc! La palabra, señor Sean Kelly. Domnul Sean Kelly Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt ar vrea să vă spun că Tip O'Neill, un mare politician american de origine irlandeză, a spus că întotdeauna politica uh, e la nivel local și asta e valabil și pentru Uniunea Europeană. Dezvoltarea trebuie să fie regională. Și, de exemplu, succesul uh, făcut, uh, îndeplinit de Irlanda după aderare la nivel local e exemplar. PIB-ul nostru a crescut foarte mult uh, din momentul aderării noastre din 1973 de 1,5 ori în ciuda dificultăților actuale. În al doilea rând, pe măsură ce înaintăm, va trebui însă să simplificăm procedurile și să ne concentrăm mai mult pe rezultate, pe plus valoare și să încercăm să reducem birocrația și un nivel exagerat de reglementare. Poți uh, uh, Pot scrie, pot completa foarte multe formulare, un munte de formulare, însă astea nu au niciun rost la urma urmei. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Nicolasic, ultima persoană. Vă mulțumesc, domnule președinte. Efectivne uplatňovanie politicii súdržnosti, care. Domnule președinte, când vorbim de implementarea politicii de coeziune, care se află într-un stadiu cât de cât decent astăzi, trebuie să vorbim și de implicarea autorităților locale și regionale. Acestea știu cel mai bine care sunt nevoile uh, din teritoriu, nevoile populației pe care uh, o uh, guvernează. Și tocmai de aceea trebuie să existe reguli foarte clare după care să se stabilească aceste parteneriate despre care se vorbește în raport, anume cu participarea autorităților locale și regionale. Deci este nevoie de o mai bună coordonare între diferitele nivele de control, de proceduri mai transparente, uh, care sunt uh, nu doar rezultatul unei bune guvernanțe, ci care fac și să cheltuim banii cu mai mare eficiență. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Aici se încheie procedura Catch the Eye. Îi vom da cuvântul acum domnului Han pentru a vedea care sunt reacțiile Comisiei. Aveți cuvântul, domnule Han. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această dezbatere foarte însuflețită și aș dori să folosesc această ocazie pentru a spune câteva cuvinte în legătură cu controlul financiar. Este un subiect uh, important, trebuie să simplificăm lucrurile mai ales având în vedere faptul că trebuie să ne străduim să stimulăm activitatea întreprinderilor mici și mijlocii care trebuie să fie beneficiare ale unor fonduri europene ă, în, ă, chiar în proporție mai mare pe viitor. Deci trebuie să vedem cum să um, reducem um, efortul birocratic. O parte a birocrației, din păcate, nu este cerută de reglementările comunitare pentru un proiect european, ci uh, este ex-Bruxelles um, impusă pe plan național. Și această combinație de birocrație comunitară cu birocrație națională creează mari probleme. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă Mănescu, că trebuie să elaborăm standarde uh, care să fie uh, uniforme. Sigur că nu trebuie să eliminăm uh, de tot specificul național, dar în ce privește și subiectul condiționalității, nu putem intra în amănunt astăzi, dar este important ca fiecare țară și fiecare regiune să identifice motivele care duc la tergiversarea implementării unor proiecte, pentru că de multe ori rațiunile nu sunt legate eh, de mijloacele financiare, ci de alte probleme care ar trebui învinse din start pentru ca după aceea proiectul să se poată derula fără piedici în interesul tuturor părților implicate. Sunt eh, recunoscător tuturor celor care au intervenit în dezbatere și care au atras atenția asupra unui parteneriat de dezvoltare, asupra parteneriatelor public-private, pentru că, într-adevăr, trebuie să ne bazăm pe implicarea administrației locale și regionale și în acest sens. Trebuie să vedem cum putem însă să ne uh, realizăm acest desiderat într-o variantă instituționalizată, ținând seama de particularitățile naționale. Contez pe sprijinul Parlamentului European în acest demers, pentru că Parlamentul Comisia, Comitetul Regiunilor ă, sunt în consens în ce privește această necesitate, dar trebuie să convingem statele naționale că și pentru ele ă, se creează o valoare adăugată dacă se implică mai mult în planificare și se pot identifica ulterior mai bine cu proiectele. Mulțumesc și intervențiilor din partea verzilor, cred, care s-au uh, referit la creștere economică. Eu uh, sunt favorabil pentru o creștere cantitativă și o creștere calitativă, pentru că dacă ne gândim la cercetare de pildă, asta ține de categoria creșterii calitative. Dacă uh, ne propunem uh, să uh, sporim rolul surselor regenerabile de energie, atunci dăm o sarcină cercetării. Cum putem să stocăm energia electrică pentru ca ea să poată fi folosită atunci când avem nevoie de ea? Cum putem acționa mai eficient în generarea de energie? Acestea sunt aspecte cantitative și calitative care se întrepătrund și nu putem să ne atingem aceste obiective decât dacă dezvoltăm o politică regională care să fie în favoarea dezvoltării tuturor regiunilor din Europa. Dacă vrem să transpunem în practică strategia 2020, nu putem face acest lucru decât dacă transpunem politicile noastre în toate regiunilor, ținând seama de necesitățile și specificul local. Mulțumesc încă o dată celor doi raportori pentru activitatea valoroasă desfășurată. Mulțumesc, domnule comisar, și dau acum uh, cuvântul

Raportul redactat de colegul nostru Filip Juvan privind impactul publicității asupra comportamentului consumatorilor. Știți că procedura la această dezbatere este următoarea. După intervenția